Ja, genau. Ich mache dann mal das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein... Dragi colegi, vă urez bună ziua tuturor. Mă bucur că, iată, ați venit, ați reușit să veniți astăzi aici. Știu că există probleme de transport, pentru că în anumite zone din Europa există probleme cu căderile de zăpadă. Căderile de zăpadă care au survenit în locuri neașteptate, să zicem, motiv pentru care zborurile au fost perturbate. Iată că în Spania există și alte probleme pe lângă căderile de zăpadă. După cum știți cu toții, la ora 14.30 a început discuția tripartită și Iată, pe acest subiect putem să spunem că avem uh, foarte mulți colegi implicați în trialog. O avem pe Helga Trippel, pe Sidonia, Reimer Böge, Jensen Fern. Același lucru este valabil și pentru comisie, de aceea Ștefan Lene nu este de față deocamdată, însă are un loc țiitor. Uh, vă mulțumim pentru prezență și vă urăm bun venit! Nu av, am parcurs ordinea de zi a trialogului, nu, nu avem, nu am făcut noi ordinea de zi a trialogului, nu putem să reacționăm atât de flexibil încât să ne suspendăm activitatea astăzi. Avem o ordine de zi care trebuie dezbătută amplu pentru ca la nivel orizontal să putem să ne încheiem discuțiile sau cel puțin să ajungem la un final preliminar. Ați primit ordinea de zi cu toții. Uh, mă gândesc că nu are nimeni uh, obiecții de făcut pe marginea acesteia. O să arunc o privire în jur să văd. Deci nu are nimeni nicio obiecție. Atunci aceasta este considerată adoptată. După cum am spus deja, reuniunea din această zi este ultima uh, reuniune din cadrul etapei de reflecție. Acum o să tratăm temele orizontale, o să le și încheiem după o dezbatere, după care vom avea documente de lucru este vorba despre documente de lucru ce vor fi finalizate de domnul raportor în baza documentelor de reflexie, așa cum uh, am discutat cu dumneavoastră pe marginea acestora. Documentele de lucru sunt, vor fi elaborate de domnul raportor înainte de sărbători, înainte de Crăciun, acestea reprezent, reprezentând rezultatul reflexiilor, rezultatul discuțiilor pe care le avem cu toții și rezultatul aporturilor aduse de colegi. Domnul raportor va prezenta o serie de documente de lucru uh, înainte de Crăciun în limba engleză, deci în 2010. Documentul de lucru în ceea ce privește plus valoarea europeană, documentul în ceea ce privește strategia Europa 2020 și documentul de lucru care este expresia a ceea ce vom discuta astăzi aici. Este vorba despre uh, structura, durata și flexibilitatea noilor uh, perspective financiare. Totodată, domnul raportor a spus că va face un document de lucru și în ceea ce privește implementarea și gestiunea financiară pentru uh, următoarea perspectivă financiară. Deci va prezenta un document de lucru și pe acest subiect vrea să facă acest lucru cât mai repede cu putință. Vrea să o facă în special în momentul în care Comisia va veni cu propria comunicare în ceea ce privește simplificarea. Această comunicare este prevăzută pentru ianuarie 2011, ceea ce înseamnă că acest capitol va fi încadrat la etapa de reflexie orizontală, a temelor orizontale. Însă, în primul rând, trebuie să avem analiza comisiei înainte de a ne lansa uh, cu publicarea documentului nostru de lucru. În ianuarie, în prima săptămână de lucru, toate documentele de lucru vă vor, fi, vor fi disponibile în toate limbile de lucru. De aceea solicităm să le avem pe acestea înainte de Crăciun Uh, să fie publicate înainte, pentru a avea, să zicem, posibilitatea ca pe parcursul sărbătorilor să parcurgem totul în limba engleză, urmând ca în ianuarie să primim versiunile în toate limbile oficiale. Menționez încă un aspect. Dacă ceilalți colegi celelalte comisii ne întreabă dacă va exista acces la aceste documente pe internet, atunci iată care este situația. Am convenit ca uh, documente de reflecție să fie documente pentru noi, urmând ca apoi documentele de lucru elaborate de domnul raportor să fie disponibile pe pagina noastră de internet. Astfel, colegii de la celelalte comisii, uh, dacă vor dori, vor putea să le acceseze de ce procedăm astfel, știu care este situația în cealaltă comisii, știu că se discută pe acest subiect. Noi însă am convenit să facem asta pentru că am uh, considerat că documentele de lucru principial redau ceea ce înseamnă opinia comisiei. Sigur, nu discutăm despre opinie în detaliu, pentru că, la urmă urmei, este vorba despre documentele raportorului. Dar, dat fiind că au existat garanții reciproce în ceea ce privește abordarea raportorului și încadrarea discuțiilor noastre în activitatea sa, este clar că avem o bază de abordare mult mai amplă în documente de lucru decât în documentul de reflexie și comisiile care sunt interesate de ceea ce facem pot avea o privire de ansamblu asupra ceea ce considerăm noi, cei de la Comisia Șur. La reuniunea coordonatorilor, pe 30 septembrie, am discutat despre planul de lucru pentru anul următor. S-a votat și am prezentat rezultatul votului la comisie. Au fost întreprinse mici modificări. Cred că acest document uh, se află în fața dumneavoastră acum, astfel încât cei care doresc să disemineze această informație în propriile comisii parlamentare să o facă în cazul în care au timp, desigur, urmând ca apoi să se știe ce temă va fi tratată la ce reuniune și pe ce subiecte vor exista dezbateri. Mă gândesc că vor exista teme care vizează colegi de la celelalte comisii parlamentare și care vor dori să participe la dezbateri. Încă un aspect asupra căruia am convenit este următorul. La ultima reuniune a coordonatorilor am spus că vrem să creăm încă o comisie parlamentară pentru ca lucrurile care nu au fost tratate în planul nostru de acțiune să fie amplu dezbătute. Deci dorim să implicăm încă o comisie în activitatea noastră. Nu există un calendar stipulat în acest sens, însă totul trebuie să fie tratat sub egida temelor sectoriale. Să zicem că eventual în 25 ianuarie sau în 1 februarie vom putea avea această dezbatere. Puteți să vă notați în agenda cele două date pentru o potențială reuniune. Referitor la planul nostru de acțiune, săptămâna viitoare la Strasburg o să îl prezint să, nu am putut să facem acest lucru data trecută pentru că discuția bugetară a fost cea care a fost prioritară și s-a purtat exact uh, la acel moment. Conferința președinților s-a reunit. Am uh, convenit cu președintele ca data viitoare să-mi fie alocat un slot uh, mai consistent pentru a aborda subiectele care ne interesează. Încă o dată voi anunța disponibilitatea noastră disponibilitatea mea, a raportorului, de a merge la comisii în măsura în care ne permite calendarul, așa cum am uh, făcut-o și săptămâna trecută, de exemplu la transport, așa cum vom face și săptămâna aceasta la DEVE. Deci avem această disponibilitate, însă trebuie să fim anunțați pentru a vedea cum anume ne permite calendarul să intervenim. Și dacă ne permite, o face. Încă o dată, toate avizele, toate scrisorile sunt binevenite în măsura în care ne parvin uh, la un moment potrivit, pentru că, iată, solicitările care apar prea târziu sunt lucruri pe care nu le mai putem prelucra. Încă o dată vreau să spun foarte clar și răspicat acest lucru, ca să fie înțeles în momentul în care discutați despre activitatea SURE la celelalte comisii parlamentare, trebuie să spuneți că avem nevoie de avizele comisiilor foarte devreme. La ultima reuniune a coordonatorilor am discutat de asemenea despre modul în care ne, ar trebui să ne structurăm discuția să vedem dacă vom invita pe comisarii de resort cu care să discutăm sau vom invita experți la discuțiile noastre, dacă vom avea membrii de la comisiile competente în fond, uh, participanți la discuție. Deci există foarte multe rapoarte din proprie inițiativă la comisiile parlamentare care, desigur, uh, au un raportor, au raportor din umbră, coraportor și așa mai departe. Așadar, am luat în calcul toate aceste lucruri pentru a ne structura dezbaterea. În cele din urmă, iată cum arată decizia. Am decis să nu formalizăm totul pentru că comisia noastră uh, vrea mai întâi să știe în ce direcție uh, trebuie să o ia. Și de aceea nu aș dori să alocăm mult prea mult timp uh, asumării de poziție, să zicem așa, ci, iată, la acest capitol vreau să vă spun un lucru. Um, degeaba invităm comisarii la discuțiile noastre pentru că tot ceea ce pot să ne furnizeze este ceea ce este deja conținut în comunicările lor. Și atunci am considerat că în primul rând trebuie să ne fie nouă în clar uh, ce lucruri sunt prioritare pe agenda noastră și cum anume vrem să abordăm anumite subiecte. Dacă nu există întrebări, atunci aș dori să trecem la punctul numărul 3 de pe ordine de zi, Acesta presupune o discuție în baza documentului de reflexie a raportorului nostru Salvador Gariga. Este vorba despre durata cadrului financiar multianual Știu că există colegi care au venit la comisia noastră doar pentru a discuta despre durata cadrului financiar. Salvador, te-aș ruga să faci o scurtă introducere. Muchas gracias, presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim despre următoarele perspective financiare, însă mulți dintre noi urmărim îndeaproape negocierea care are loc în altă sală, o negociere privind viitorul buget pe 2011. Știți că trialogul este în desfășurare și că, într-o oarecare măsură, suntem influențați de ceea ce se hotărăște la această reuniune. În orice caz, conform ordinii de zi stabilite, Trebuia să tratăm un subiect dificil și anume durata următoarelor perspective financiare, care vor începe în 2000. Pe lângă asta avem și un document de reflexie Să nu uităm că perspectivele financiare, financiare reprezintă un pact între stabilitate financiară și, pe de altă parte, și flexibilitate în ceea ce privește utilizarea resurselor. În mod normal, până acum, cele patru perioade de perspective financiare au fost între 5 sau 7 ani, prima oară 5 ani, însă știți că după 1993 s-a stabilit ca aceste perioade să fie întotdeauna de 7 ani. Parlamentul a insistat întotdeauna ca acest cadru financiar să fie mult mai uh, corelat de rit- cu, față de ritmul uh, instituțional. Deci ar fi bine să existe o coincidență între Uh, mandatul Parlamentului și Comisiei cu cel al, al perspectivelor financiare. Asta din motive de transparență democratică. Astfel, în, pe 17 mai 2006, Parlamentul anterior a aprobat o, regol, o rezoluție în care ceream să putem stabili un cadru financiar multianual compatibil cu mandatul Comisiei și Parlamentului. Asta, bineînțeles, după ce se stabila o procedură corectă de phasing in. Însă, în perioada 2007-2013, cu actualul cadru financiar, deși noi votaserăm să se mențină cei 5 ani, am hotărât să avem o perioadă de 7 ani. Asta mai ales din cauza politicii de coeziune și al politicii agricole comună. Ar fi fost deci pentru aceste politici, pentru finalizarea programelor, era mult mai potrivită o perioadă de șapte ani pentru a duce la bun sfârșit uh, politicile structurale și agricole. Însă, pentru următoarele perspective financiare care țin de mandatul acestei subcomisii, trebuie să fim mult mai atenți la echilibrul corect între stabilitate și flexibilitate. Asta mai ales pentru că vom avea niște resurse financiare foarte limitate. Austeritatea va fi practic ă, semnul sub care noi vom acționa. Și de aceea va trebui să vedem cum putem asigura totuși un anumit grad de flexibilitate la bugetul comunitar. În mod clar, acest ciclu de 5 ani ne-ar permite să avem o durată identică cu cea a mandatului Comisiei și Parlamentului, însă totuși va fi nevoie de o anumită perioadă de phasing in pentru a avea într-adevăr un mandat la fel de lung ca cel al instituțiilor. Aș vrea de asemenea să vă spun că niște perspective financiare de peste 5 ani ar uh, necesita o clauză de revizuire foarte puternică, care, bineînțeles, ar trebui să fie explicată așa cum trebuie în acordul interinstituțional și în uh, noul regulament pe care îl vor avea perspectivele financiare. Și vă reamintesc că unul din motivele pentru care nu avem un buget pentru 2011 este pentru că nu suntem capabili um, să avem o încredere de încredere cu Consiliul în ceea ce privește utilizarea flexibilității și a clauzelor de revizuire. Deci, în ziua de astăzi e cam riscant să vorbim de o durată de peste 5 ani cu introducerea acestei clauze de revizuire permanentă. Deci nu putem să presupunem că cei de la Consiliu ar putea accepta așa ceva. La pagina 4 aveți opțiunile. În primul rând, o opțiune de 5 ani, începând în 2014. O a doua opțiune, o perioadă de 5 ani de perspective financiare, însă care ar începe în 2021, după așa numită perioadă de tranziție de alți șapte ani, deci următoarele perspective financiare 2014-2020. Aceasta pentru a permite o sincronizare completă între mandatele instituțiilor, cu mandatele instituțiilor. O a treia opțiune un ciclu de 5 ani care ar începe în 2016 după o prelungire a actualelor perspective financiare. Și ultima opțiune, cea de-a patra, pe care se pare că o are în vedere Comisia Europeană, ar fi o durată de 10 ani pentru perspectivele financiare cu o clauză de revizuire la jumătate de mandat uh, clar stabilită. Comisia numește această clauză 5 plus 5. În același document de reflexie aveți și o organigramă pentru a putea vedea care vor fi mandatele celor instituțiilor, uh, perioada de perspective financiare. Cred că prin acest grafic înțelegeți mai ușor. După aceea se vorbește de aceste opțiuni mai pe larg. Prima opțiune de 5 ani, care ar începe în 2014, fără o clauză de phasing in, ne-ar permite, bineînțeles, uh, flexibilitatea cea mai sporită și ne-ar permite și un paralelism cât mai desăvârșit între mandatul uh, Comisiei Parlamentului și această perioadă bugetară. Însă, după cum vedeți, această primă opțiune e și problematică din anumite puncte de vedere. În primul rând, deoarece nu Parlamentul nostru ar putea stabili aceste perspective. Deci, în orice caz, nu s-ar crede, nu s-ar spori uh, transparența și nici răspunderea democratică a celor două instituții. Deci, din punct de vedere politic, această opțiune care, din punct de vedere tehnic, pare cea mai în regulă, dacă vrem flexibilitate, deci ar fi greu de, practic imposibil de pus în practică. După părerea mea, opțiunea cea mai interesantă este cea de-a doua. Să avem o perioadă de 5 ani care să înceapă în 2021 cu o trecere treptată după încă o perioadă de șapte ani de perspective financiare. După părerea mea, această opțiune ar putea fi cea mai interesantă, însă problema este că următorul parlament, care va fi ales în 2014, nu va avea posibilitatea să negocieze actualele perspective financiare și nici măcar următoarele. Totuși, această opțiune pe viitor, deci perspectiva anului 2021 ne-ar permite să avem o simultaneitate între mandatele Comisiei Parlamentului și uh, perioada bugetară. Deci și vedeți aici și această planigramă. Cea de-a treia opțiune este și ea atrăgătoare mai ales uh, știind cum uh, încep uh, negocierile privind următoarele perspective financiare între statele membre. Ar fi o perioadă de 5 ani de perspective financiare care ar începe în 2016 după o prelungire și ajustare a actualelor perspective financiare. Din punct de vedere al Parlamentului, această clauză nu ridică probleme, mă scuzați, însă din perspectiva comisiei ar exista probleme serioase, deoarece propunerea de prelungire ar trebui să, facă, să fie făcută de actuala Comisie Europeană, însă următoarea Comisie Europeană nu va avea cum să-și dea cu părerea în legătură cu următoarele perspective, dat fiind că actuala Comisie le-ar stabili. Deci asta înseamnă că uh, o astfel de opțiune ar fi mult mai îndoielnică pentru Comisia Europeană. În orice caz, prin această opțiune, într-adevăr, ar putea exista un uh, blocaj în ceea ce privește prelungirea perspectivelor financiare de către Consiliu. Să ne aducem aminte că perspectivele financiare anterioare au trecut prin trei președinții europene, cea britanică, luxemburgheză și austriacă, pentru a ajunge la un acord. Acord la care s-a ajuns în ultima clipă și practic întâmplător. Deci să nu uităm uh, acest lucru, mai ales uh, în momentul de față, știind uh, cât de mari sunt problemele bugetare în statele membre. Nu aceasta e perioada cea mai propice pentru a discuta despre niște perspective financiare. Deci de aceea cred că această opțiune a prelungirii actualelor perspective trebuie avut în vedere. Urmează acum cea de-a patra opțiune, niște perspective pe 10 ani cu o clauză de revizuire foarte puternică, așa numită 5 plus 5. Această opțiune ar permite ca toate plafanele și instrumentele legale și toate politicile comune, cum ar fi cea de coeziune sau pacul, să fie stabilite pe 10 ani. Totuși, din punct de vedere al flexibilității, ar exista probleme clare. Dacă nu vom uh, asigura uh, o clauză de revizuire cât mai puternică și obligatorie. Vă spun că prevederile pe care le avem acum privind uh, revizirea la jumătate de mandat nu sunt foarte promițătoare pentru a ne gândi la o astfel de opțiune. Uh, în fine, această opțiune are și dezavantaje și avantaje, deoarece ar fixa toate plafanele privind cheltuielile, nu ne-ar oferi prea multă flexibilitate. Comisia Europeană spune că am putea crea rezerve la fiecare categorie, asta e clar, însă trebuie să știm Trebuie să știm de asemenea cât de dispuse vor fi statele membre să uh, stabilească niște marje însemnate din punct de vedere cantitativ la fiecare categorie. Deci mie mi se pare că e ceva greu de Doamnă președinte, voi rezuma acum prin a vă oferi câteva uh, întrebări. Întrebarea de un milion de euro cum combinăm flexibilitatea și nevoia de a avea niște cicluri de programare suficient de îndelungate, mai ales în politica agricolă comună și cea de coeziune. O altă întrebare, cum vom reuși să sincronizăm pe viitor aceste programe multianuale cu durata perspectivelor financiare? Și încă două întrebări. Din punct de vedere strategic, ce ar fi mai bine pentru Parlamentul European? Să începem niște negocieri la care să sperăm să fim și noi uh, implicați, deci e parte din clauza negociată astăzi la trialog. Deci, cum ar fi mai bine să începem perspectivele financiare în 2011 sau să stabilim o prelungire a actualelor prelungiri financiare, știind care este cadrul financiar și politic din diferitele state membre. Și, în sfârșit, ultima întrebare ar fi următoarea. Considerați dumneavoastră că această clauză 10 plus 10 ar însemna să avem o clauză de revizuire obligatorie începând cu cel de-al cincelea an. Și cum am putea uh, eventual să schițăm o propunere a Parlamentului European în favoarea acestei opțiuni. Deci acestea sunt întrebările mele. Aveți de asemenea un tabel stabilit de secretariat pentru a vizualiza mai bine aceste uh, patru opțiuni și patru concepte importante. Flexibilitatea, transparența deciziilor parlamentare și politice, previzibilitatea și stabilitatea în gestionarea programelor multianuale. De asemenea, acest phasing in și uh, modul în care phasing in-ul este inclus în fiecare opțiune și avut în vedere. De asemenea, nu se menționează aici în text, însă să nu uităm și opțiunea cea mai logică pentru Consiliu, și anume să menținem status quo-ul de șapte ani, dat fiind că mulți membri de la Consiliu ar dori să mențină această structură pe șapte ani. Deci aceasta s-ar menține. Însă dat fiind că în momentul de față avem o perioadă de șapte ani, nici uh, raportorul și nici secretariatul nu, uh, nu se gândesc foarte mult la asta, fiind uh, practic situația actuală. Ähm, Mulțumesc, iată introducerea în documentul de reflexie care v-a parvenit deja mm, de la finele săptămânii trecute. Ați avut la dispoziție, iată, weekendul pentru a parcurge acest conținut. Acum avem o mică problemă. În mod normal ar urma intervenția coordonatorilor. Însă, Dant, fiind că astăzi avem uh, și trialogul, deci această, acest eveniment concurent, noi avem alături de noi pe coordonatori. Avem uh, grupul PPE fără coordonator, știu că și uh, S și D au uh, uh, convenit să intervină Eider în numele lui Ioran. Nu știu ce se întâmplă însă la liberali. La verzi văd că este Ashworth, Miguel Portaș și în ceea ce privește grupul EFD văd că doamna Andreazen lipsește. Cine vorbește în numele PP? Cum vom proceda? Otmar Caras. Foarte bine și liberalii, vă rog să desemnați un vorbitor. Ah, am înțeles că încă te mai gândești. Foarte bine. Atunci, Otmar Caras, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată, cred că nu, dacă suntem sinceri, ne dăm seama că nu am uh, încheiat procesul uh, consolidării unei opinii. În primul rând, în ceea ce mă privește, vreau să-i mulțumesc domnului raportor. Consider că, deocamdată, iată, ne aflăm în momentul în care, la comisia noastră, nu avem pur și simplu nu avem sarcina de a uh, elabora în cadrul financiar multianual. La urmă urmei discutăm despre o comisie privitoare la uh, provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă. Uh, Trebuie să tragem învățămintele din dezbaterea și bugetul 2011. În etapa incipientă nu trebuie să intrăm prea mult în detaliile tehnice, nu trebuie să fim prea orientați către cifre, prea pragmatici. Ar, trebui să vedem cum reacționează celelalte instituții pentru că trebuie să creăm o punte de legătură uh, între ceea ce se întâmplă aici și cetățeni. Trebuie să le explicăm necesitatea uh, a ceea ce facem noi cu privire la anii ce vor urma. Și, desigur, mă refer la conținuturi, mă refer la ceea ce Uniunea Europeană vrea să devină până în anul 2020. Iată, în ceea ce mă privește, cred că ar, ar trebui dezb- de, începute dezbaterile imediat, ar trebui să existe o clauză de revizuire și flexibilitatea și transparența ar trebui să fie principii de bază, precum și securitatea juridică. Însă avem nevoie și uh, de o pânză de salvare privind finanțele Uniunii Europene. Uh, Trebuie să facem o evaluare amplă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și să emitem un raport critic asupra ceea ce s-a întâmplat cu mijloacele emise, dacă acestea într-adevăr au servit din punctul de vedere al um, eficienței și al uh, obiectivului sau dacă au fost uh, în van. Deci ar trebui să facem toate aceste lucruri și ar trebui să implicăm curtea de conturi ca să verifice atingerea obiectivelor, atingerea propice a acestora. În al doilea rând, iată, adresez și o întrebare. În ce măsură sunt reflectate experiențele crizei în uh, documentele emise, în ceea ce facem? Iată, ni s-a spus, uh, avem nevoie de mai multă Uniune Europeană. Ce înseamnă acest lucru pentru buget? Cu toții susținem că competitivitatea este bazată de mai multă, pe, pe principiile mai multă educație, mai multă cercetare, mai multă știință. Avem nevoie de coordonare așadar la nivel european. Dar ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă Small Business Act? Ce înseamnă Single Market Act? Și ce înseamnă Europa 2020? Ce înseamnă Serviciul European de Acțiune Externă? și ce, ce înseamnă necesitățile la nivelul globalizării pentru ceea ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu noua separare a puterilor, pentru că discutăm despre guvernanță economică, discutăm de coordonarea domeniilor politice, lucruri care până acum nu se reflectă în buget. Ce se întâmplă cu pânza de salvare în ceea ce privește perspectiva financiară și ce rol joacă acest instrument? Așadar, în această etapă, mie mi se pare că este necesar să venim cu uh, măsuri adiționale în ceea ce privește status quo-ul uh, obiectivelor uh, atinse sau nu prin mijloacele utilizate. Aș dori să solicit finanțare pentru sarcinile ce ne stau înainte. Așadar, inițial ar trebui să discutăm despre sarcini, apoi despre pragmatismul bugetar – M-ar interesa în ce măsură experiențele cu bugetul 2011 pot să ne arate modul în care trebuie să continuăm în ceea ce privește perspectiva financiară. Președinta, mulțumesc. Iată, ultimul subiect abordat este extrem de interesant pentru că arată foarte clar ceea ce se întâmplă. Consiliul, iată, a adoptat o poziție uh, oarecum dificilă. Bună, la Mulțumesc, Iuta. În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Salvador pentru munca făcută și pentru că a scris negru pe alb toate opțiunile sau majoritatea opțiunilor existente. Aș vrea să spun că suntem uh, de acord 100% cu ceea ce a spus domnul Caras. De altfel, când uh, am început să organizăm lucrările acestei uh, subcomisii, am cerut noi, socialiștii, lucrări asupra flexibilității, asupra structurii. Deci noi am cerut ca, în ultimul rând, să stabilim situația cadrului financiar, deoarece înainte de asta trebuia să ne gândim mai strategic, în mod general, la obiectivul pe care îl are Uniunea Europeană și că ar fi trebuit să ne gândim la politicile pe care uh, le necesităm. Deci nu voi repeta acum intervenția lui Salvador, care ne-a prezentat avantajele și inconvenientele fiecărei opțiuni. Raportorul a spus deja că avem acum această perioadă de șapte ani, știm cum funcționează lucrurile, însă eu aș fi vrut ca în document să se facă o trimitere și la acest lucru, deoarece perioada de șapte ani este o perioadă uh, valabilă totuși, deci se, în text apar celelalte opțiuni doar, uh, fără să se facă trimitere la cea existentă. De asemenea, nu avem o poziție definitivă în ceea ce privește aceste diferite opțiuni și cred că nimeni nu are așa ceva, deoarece, așa cum spunea Salvador, la urma urmei trebuie să punem la oaltă toate ideile pe care le avem privind cadrul financiar. Acum, câteva observații generale. Atunci când vorbim de cadrul financiar, ar trebui să ne dăm seama că nu trebuie modificat totul. Deci nu putem să începem totul de la zero. Deci nu avem cum să vorbim de așa ceva și pentru asta ar fi nevoie de 2 ani de negociere. E o ipoteză pe care nu ar trebui să o validăm deci eu nu cred că e nevoie de 2 ani și jumătate de negocieri cu Consiliul și cu Comisia pentru a fi de acord în ceea ce privește cadrul financiar. Asta pentru că există multe lucruri care funcționează și există și alte lucruri care trebuie aduse la zi, însă lucrurile funcționează. Acum, dintre opțiunile prezentate de Salvador, care e cea mai bună? După cum spuneam la început, nu cred că e una nu cred că una este cea mai bună, în mod clar, însă poate că unele sunt mai interesante decât altele. Eu cred că la Parlament majoritatea deputaților își doresc o perioadă de 5 ani. Să avem uh, un mandat uh, la fel de îndelungat ca cel al Comisiei și Parlamentului. Astfel am asigura uh, Uh, mai multă democrație cumva. Însă, pe de altă parte, sunt și alți oameni care spun că o perioadă de 5 ani e mult prea scurtă pentru multe programe pe care le avem, cum ar fi fondurile de coeziune, programele de cercetare în domeniul transporturilor sau uh, politica agricolă comună. E clar că pentru multe programe pe care le stabilim aici am avea nevoie de o perioadă mai lungă. Mulți uh, sunt de acord să avem o perioadă de șapte ani, însă presupun că ar fi de acord și cu o perioadă de 10 ani, care ar fi mult mai propice în, uh, din perspectiva celor care doresc o perioadă de 7 ani. Dacă am defini o perioadă de 5 ani cu anumite programe pe 10 ani, atunci ne-am apropiat mai mult de propunerea comisiei, așa numita 5 plus 5 deoarece această revizuire la jumătate de termen, la jumătate de mandat, ar fi o revizuire obligatorie, vom vorbi despre asta, însă nu s-ar revizui practic totul, deoarece anumite elemente ar fi, stabilite, ar fi stabile, iar uh, anumite detalii ar trebui practic revizuite. Deci să avem fie pe 10 ani, fie această programare 5 plus 5. Care e problema pe care o ridică această perioadă de 5 plus 5? Așa cum spunea și Salvador, revizuirea. Am văzut ce s-a întâmplat cu actualele perspective financiare. Trebuia să se facă o revizuire și nu s-a făcut. Deci va trebui foarte clar să stabilim obligatoriu, să stabilim o clauză de revizuire obligatorie. Asta clar, de la bun început cu Consiliul. Însă asta e acesta e un detaliu de natură juridică și tehnic. Însă, într-un fel sau altul, trebuie să ne asigurăm că se va face această revizuire. Deci eu cred că prin această propunere am putea să mulțumim, să mulțumim atât pe cei care vor opera de șapte ani, cât și pe cei care vor opera de zece ani. Eu cred că Dată fiind situația actuală, cred că cel mai bine ar fi să prelungim perspectivele financiare. De ce? De ce? Deoarece Consiliul nu dorește să negocieze. Și dacă dorește să negocieze, e clar că are în spate o cu totul altă motivație decât noi. Deci n-ar fi rău să avem această prelungire pe 2 ani și să oferim un anumit nivel de stabilitate, deoarece eu <laughs> cred că dacă e să ne lăsăm pe mâna Consiliului, interesele noastre ar avea foarte mult de suferit. Și de ce mai cred că ar fi bine să uh, prelungim cu 2 ani? Deoarece am avut probleme legate de executarea fondurilor structurale. E drept că la începutul cadrului financiar totul a mers cam anevoios, însă țările membre uh, până la urmă Uh, s-au uh, activat și au început să execute aceste fonduri mult mai rapid. Deci eu cred că aceste elemente ne vor permite eventual să alegem una din opțiunile prezentate de Salvador. Mulțumesc, Alexander Alvaro, pentru liberali. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată că acum îmi dau seama de la ce vine expresia ca fata mare la măritat. Iată că aș dori acum să vă mulțumesc pentru ceea ce ați uh, făcut să nu uităm că chestiunea fezabilității trebuie să fie primordială aici. Ar trebui să trasăm firul roșu în ceea ce privește conexiune și democratizare. Avem un singur parlament, parlament care decide cadrul financiar multianual și care um, participă la executarea bugetului. În spiritul bunei tradiții democratice ar trebui să nu luăm decizii care mai apoi să uh, se dovedească a fi discuții luate fără o dezbatere prealabilă. Discutăm despre 2014 ca perspectivă financiară, așadar. Însă doar la o primă privire, pentru că 2014 ar însemna ca bugetul să continue de între 2014 și 2019 de asemenea. Deci colegii ce vor veni după noi uh, Uh, nu vor avea nicio șansă să influențeze noul buget, ci pur și simplu vor uh, participa la un proiect pe care nu l-au negociat. Pentru a rămâne succint, aș dori să mă refer la opțiunea numărul 3. Mi se pare că este cea mai realistă, dar uh, nu sunt atât de entuziast ca socialiștii, ci am și câteva rezerve. În primul rând, punctele forte. Opțiunea 3 ne oferă următoarea perspectivă. Dacă perspectiva financiară se derulează din 2016, avem posibilitatea ca Parlamentul European, ales în 2014, să negocieze bugetul. Deci discutăm despre ideea conexiunilor și a democratizării. Sigur, trebuie să luăm în calcul și ceea ce se întâmplă la comisie. Consider că comisia este cea care trebuie să dea continuitate în același spirit acțiunilor întreprinse. Dar să nu uităm că la comisie lucrurile stau diferit și nu putem să ne așteptăm să aibă loc prea mari schimbări. Încă o dată, în ceea ce vește chestiunea democrației, mi se pare că opțiunea numărul 3 este cea care face cel mai mult sens, mai ales pentru că poate interveni noul Parlament în noua legislatură în 2014. Dar nu am câteva rezerve pentru că, să zicem, dacă perspectiva financiară este una care trebuie să fie prelungită, trebuie să vedem în ce condiții au reloc prelungirea. Am discutat despre ceea ce se întâmplă acum la trialog. E bine, dacă suntem de acord cu o prelungire, nu cred că ar trebui să scriem un cec în alb, ci cred că ar trebui să legăm întregul pro proces cu de apărarea și impunerea intereselor noastre. Trebuie să vedem cum anume, care anume sunt premisele unei prelungiri. Nu cred că uh, este atât de problematic ca perspectiva financiară să dureze doar 5 ani. Ba chiar mi se pare că face sens, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în această scurtă perioadă de legislatură, precum și în uh, ultima, cât de repede se modifică condițiile cadru și cât de repede este nevoie de ajustări. Uh, Poate că nu ar fi rău, deloc rău să nu fim prinși într-un corset de șapte ani, ci mai degrabă să avem un cadru în care să putem reacționa rapid la provocările globale și la propriul nostru mediu, la ceea ce se întâmplă în propriul nostru medic, mediu. Așadar, dacă ne vom concentra pe opțiunea numărul 3, cu siguranță am progresa. Încă o dată îi mulțumesc lui Salvador pentru efortul depus. Președinta, mulțumesc! Da, uh, din partea verzilor, François Alfonsi. Oui, Madame la Présidente, merci et merci. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim raportorului. Totdeauna are niște rapoarte foarte sensibile, dar foarte bine făcute. Eu la opțiunea treia aș avea o rezervă față de calendarul politic pentru că înțeleg uh, motivele tehnice ale acestei propuneri, dar politica s-ar însemna că am, am prelungit cu doi ani perspective care au fost negociate și care au fost gândite înainte de criza economică. Că, din punct de vedere politic, nu știu dacă este acceptabil să prelungim cu doi ani perspective care au fost negociate într-o situație cu totul diferită și apoi am prelungit și niște perspective care au fost negociate înaintea tratatului de la Lisabona. Astăzi avem o nouă responsabilitate și totuși ar însemna să uh, ne exercităm uh, la minimum această uh, responsabilitate. Deci, apoi, durata, 5 ani, nu mă convinge foarte mult. Din punct de vedere tehnic se spune că da, ar fi bine să corespundă legislatura Parlamentului cu perioada de programare. Am înțeles, dar trebuie și ca programările să corespundă realității de la fața locului și politicilor, ritmului politicilor. Cinci ani e un termen prea scurt, cred eu. Experiența ne arată, mai ales ce privește politicile de coeziune, că un ritm de șapte ani, chiar și un ritm de șapte ani e prea scurt câteodată. Deci cinci ani, eu știu că Comisia ține la această cifră de cinci ani, dar nu cred, nu sunt convins, până în aud alte argumente, că această perioadă ar corespunde realității la fața locului. Sigur, trebuie să profităm de ocazie, înțeleg, poate că peste două ani nu va mai fi austeritatea asta, vor avea alte guverne, vor fi alte guverne, nu știu, vom putea negocia mai ușor, dar nimic mai puțin sigur, nu știu ce va fi peste doi ani. Deci acum trebuie să luăm tarul de coarne și să uh, jucăm pe noile competențe ale Parlamentului ca să intrăm într-o programare uh, Bine, cu titlul personal spun asta, că grupul meu nu s-a pronunțat. Eu aș spune că opțiunea numărul 2 mi s-ar părea cea mai realistă astăzi. Ja, vielen Dank. Jetzt Rich. Mulțumim. Richard, ai cuvântul. Chairman, thank you very much. Mulțumesc. Grupul nostru n-a avut timp să se adune și să, uh, să se întâlnească, să discute, deci vorbesc din punct de vedere personal. Iau acest termen, programul de șapte ani, pe care îl avem acum ca fiind normă și aș spune în favoarea sa că satisface cerința de stabilitate pe, pentru un program de termen lung, cum ar fi, de exemplu, pentru politicile de agricultură comună. Dar există două probleme, motiv pentru care cred că ne și desfășurăm dezbaterea de astăzi. În primul rând, nu are uh, responsabilitate democratică. Uh, întregul sistem acestui uh, cadru multianual este un concept care cred eu că nu este bine înțeles de către public, de către uh, contribuabilii care finanțează întregul program. Și de aceea avem nevoie să rezolvăm această problemă. Și cred că după Lisabona a devenit o prioritate această problemă. Deci alinierea mai bună a programelor parlamentelor, parlamentului și a comisiei, cred eu că ar fi benefică și de aceea s-ar putea face poate mai bine cu un uh, program de 5 ani. În al doilea rând, flexibilitatea. După cum au spus deja uh, unii aici, uh, timpurile se schimbă rapid și e important ca prioritățile Uniunii Europene să fie revizuite în mod constant și că să existe un mecanism ca să putem face acest lucru în mod constant. Și nu cred că Asta contrazice stabilitatea de planificare pe termen lung la rubricile 1 și 2. Cred că bugetele vor fi din ce în ce mai strânse, ca să spun așa, marjele vor fi mai mici și atunci flexibilitatea va fi un avantaj. Prin astea, înțelegând că eu personal sunt în favoarea unui program de 5 ani, m-ar interesa, în conceptul de, m-ar interesa conceptul de 5 plus 5 al Comisiei, dar mi se pare că Uh, nu știu dacă o, dacă o revizuire la jumătatea termenului mandatului nu va fi destul de robustă, vom avea, dacă va fi suficient de robustă, ar fi bine un program de 5 ani, dacă nu va fi suficient de robust, atunci poate un program de 10 ani ar fi mai bun, dar în final spun că mă pronunț în favoarea unui program de 5 ani. Și vă mulțumesc pentru atenție. Miguel Portas, bitte. Mulțumim, Miguel Portas. Prezident. E... Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, mă scuzați. Aș avea un prim comentariu în legătură cu timpul și economia. Când facem tot felul de teorii în legătură cu perioada de 5 sau de 10 ani, trebuie să ne dăm seama de un lucru și anume că această planificare financiară a devenit practic un conflict de putere. Deci e un instrument util pentru statele membre dacă acestea execută bugetul însă nu are cum să fie un instrument de planificare al politicilor publice. Și să nu uităm că economia noastră este marcată mai ales de nesiguranță acum. practic de o nesiguranță permanentă, deoarece perioadele de calm practic au ajuns să fie inexistente. Uh, și de ce? Eu aș spune că o planificare pe șapte ani e o soluție cam nepotrivită. S-a vorbit de o altă opțiune, 5 plus 5. Însă dacă nu avem o, o clauză de revizuire clară la jumătate de termen, nu are cum să funcționeze. De asemenea, altcineva spunea că dacă am avea o perioadă de 5 plus 5, Asta ar însemna că următoarea perioadă de 5 ani nu ar fi decât o prelungire a primului cincinal și astfel planificarea este și mai rigidă. Însă economia, să nu uităm, este marcată de nesiguranță, este în continuă transformare, foarte versatilă. Deci, de asemenea, când ar trebui să avem următoarea perioadă de 5 ani? Din 2016 încoace, aș spune eu, și asta din niște motive politice. Eu cred că Parlamentul European ar trebui să-și spună cuvântul în legătură cu aceste perspective financiare. Deci noi nu ar trebui pur și simplu să ne dăm acordul, să dăm undă verde. De asemenea, să nu uităm că în Uniunea Europeană avem probleme legate de exercitarea democrației. Și eu am făcut aici legătura cu problemele uh, legate de execuția bugetară. Și dacă nu vom soluționa acest, uh, acest lucru, deci nu uh, vom reuși să-i facem pe cetățeni să participe la alegerile Parlamentului European. De asemenea, trebuie să știm că această subcomisie, SURE, ar trebui să-și încheie mandatul spunând că următoarele perspective financiare trebuie să uh, înceapă de la o bază zero. Deci să avem niște priorități și niște strategii și să nu ne lăsăm mm, ghidați de continuitatea uh, bugetară actuală. Deci, după părerea mea, în 2014 va trebui să vedem care este echilibrul uh, de forță între uh, diferitele state membre. Un al doilea comentariu acum, uh, privitor la ceea ce spunea colega socialistă și în ceea ce privește flexibilitatea, cred că avem nevoie de mai multă flexibilitate. Trebuie să ne folosim de marjele de manevră pe care le avem în buget și chiar uh, și mai mult. Și nu există o contradicție între cei 5 ani și flexibilitatea de care avem nevoie pentru anumite politici, cum ar fi pentru fondurile structurale și de coeziune. Deci noi de ce să nu funcționăm în funcție de o curbă care să uh, crească atunci când încep perspectivele financiare, să fie în creștere și să coboare uh, ușor către sfârșitul perioadei. Deci am putea să avem niște procente pentru uh, proiectele care nu încep și nici nu se încheie în perspectivele financiare respective. Mulțumesc. Și eu sunt de părere că o etapă de negocieri de un an ar trebui să fie mai mult decât suficientă. Însă, înainte să cădem de acord uh, la nivel de idee asupra acestui lucru, trebuie să negociem cu Consiliul și să ajungem la un rezultat concret despre modul în care vrem să ajungem la următoarea perspectivă financiară multianuară. Deocamdată vedem care este situația. Consiliul refuză să discute cu noi. Și dacă nu vom avea, din punct de vedere structural, uh, idei clar vehiculate potrivit uh, negocierilor de un an cu Consiliul, atunci va fi foarte dificil pentru noi toți. Uh, mă uit în sală și caut pe cineva de la FD, dar mă tem că nu avem pe nimeni. De aceea,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 Uh, Iuta, părerea pe care am exprimat-o aici era personală, nu era părerea, opinia grupului meu, doar ce grupul încă nu a discutat despre perspectivele financiare. Mulțumesc! Da, însă cred că poți fi destul de convingător atunci când uh, iei cuvântul și cred că va, uh, ideile exprimate de tine vor deveni ideile grupului. Constanțe Creel. Mulțumesc, Iuta! Sper ca lucrurile să nu se deruleze așa cum ai stipulat tu. Sper ca grupurile politice să reflecteze puțin. Sunt din 1991 în Parlamentul European și de la bun început mai pleacă în politica regională. Iată, nu sunt la prima mea perspectivă financiară multianuală. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru cele patru opțiuni, totodată rugând să includă opțiunea cu șapte ani în documentul său. A fost uh, interesant să observ modul în care uh, deputații uh, sunt orientați către democrație și automat ajung să se gândească, să gândească doar în dimensiunea perioadelor de legislatură. Am fost de multe ori în această comi- în comisie și știu că și politica de coeziune este o politică la care se reflectă foarte mult. De aceea v-aș ruga un lucru v-aș ruga să vă puneți în locul cetățenilor și în locul regiunilor afectate de ceea ce se întâmplă în cadrul financiar de 5 ani sau de 7 ani. Și poate că, iată, o spun pe șleau, ar fi frumos să avem doar un an de negocieri, dar nu cred că voi trăi să apuc această clipă. Cele două instituții negociază 2 ani și jumătate până la 3, pentru ca la final, într-o acțiune în totală nebuloasă, să se ia o decizie, decizie care mereu le cade foarte greu celor din regiune, care trebuie pur și simplu să uh, ia lucrurile așa cum sunt. Și apoi, discutând despre implementare și discutând despre o reducere de la 7 la 5 ani, vom vedea că, într-adevăr, vom avea o problemă. După doi ani și jumătate de negocieri, uh, trebuie să se pună următoarea întrebare. Cum anume implementez ceea ce s-a decis în proiecte bune, eficiente la nivel regional? Cum anume vom face ca obiectivele stipulate de Uniunea Europeană să fie transpuse în realitate la nivel regional? Pe de o parte, avem uh, doi ani și jumătate de negocieri și cinci ani ca durată pentru perspectiva financiară mi se pare că nu se, nu se rentează acest efort. Ar trebui așadar să ne angajăm pentru o perioadă de timp mai îndelungată. În al doilea rând, analizez proiectele și îmi dau seama că aceste proiecte nu sunt finalizate într-un an sau doi, ci sunt proiecte cu strategii de dezvoltare economică la nivel regional. Sunt planuri care trebuie implementate acolo și sunt implementări pe care noi le solicităm. Evident că pentru securitatea financiară este nevoie de o perioadă de mai mult de 5 ani. De asemenea, subliniez încă un lucru. Uh, Aud uh, de opțiunea 5 plus 5 sau 10 ani. Dar tind să spun că mi se pare că în acest caz ar lipsi flexibilitatea. Uh, Ori avem o versiune de 5 ani și nu inventăm 10 ani, ori uh, spunem de la bun început că facem cu clauza de revizuire ceea ce am făcut până acum și milităm pentru 10 ani. Însă în această situație am dat dovadă de lipsă de flexibilitate. Cred că ar trebui așadar să luăm foarte în serios opțiunea cu șapte ani. Pentru că este, iată, o opțiune care s-a dovedit a fi fezabilă și ale cărei merite cred că pot fi uh, văzute. Și dacă adăugăm N plus 2, N plus 3 uh, cu evaluare după perspectiva financiară, atunci cred că Parlamentul și Comisia întotdeauna vor contribui la planificarea, implementarea, evaluarea bugetară având posibilitatea ca prin mecanisme de flexibilitate să aducă modificări bugetare. În uh, propunerea comisiei este prevăzut, de fapt, acest lucru. Se vehiculează ideea creării unei marje de rezervă pentru lucruri neprevăzute, ca reacție. Experiența fostelor trei perspective financiare a arătat pentru politica de coeziune că pot fi emise strategii economice, pot fi făcute planificări, pot fi aduse adăugiri pe aici, pe acolo, însă important este să fim suficient de flexi flexibili ca să reacționăm la lucruri neprevăzute. Dacă ne luăm în serios și dacă nu facem asta numai pentru noi, ci și pentru cetățenii europeni, atunci ar trebui să ne gândim puțin că uh, Democrația se referă la implicarea cetățenilor, care trebuie să înțeleagă ceea ce facem noi aici. Și cred că putem să venim cu argumente forte în ceea ce privește planificarea pe un termen mai lung, pe șapte ani. Cred că am putea să convingem mult mai ușor cetățeanul de eficiența unui astfel de program astfel încât să nu uh, mai arătăm regiunilor că tot la 5 ani reinventăm roata. Uh, nu facem decât să impunem limite și rezultatul nu este niciodată cel scontat. prelungirea de doi, cu doi ani este o idee dezvehiculată astăzi. Mi se pare însă dificil o astfel de prelungire, pentru că toate programele operaționale nu vor mai fi existente la momentul respectiv. De aceea, regiunile și statele membre trebuie ca pentru doi ani să vină cu noi planificări. Uh, lucru care nu mai cade sub incidența strategiei uh, Lisabona, ci sub incidența strategiei Europa 2020. Și este, mi se pare foarte greu uh, să se întâmple acest lucru în doi ani. Nici nu știu dacă peste doi ani Consiliul este mai dispus să negocieze cu noi sau nu. Nu putem să estimăm care va fi situația Uniunii Europene peste doi ani. De aceea, cred că noi, cei de la Parlament, ar trebui să ne angajăm pentru uh, regiuni și pentru negocierile fiind, uh, bugetare, având o poziție unitară. Eu aș pleda pentru poziția de șapte, pentru șapte ani. Frank Engel are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte în lumina spuselor domnului Cara de la început, vă spun că mi se pare curios că ne ocupăm noi astăzi de durata următoarelor perspective financiare, pe când Comisia n-a desfășurat nicio reuniune de la înființarea ei care să se fi consacrat primei părți a denumirii sale, și anume provocări politice și răspunsuri politice și bugetare la aceste provocări. <laughs> Mi se pare chiar comic. Dar cred că și știu la ce vor duce acestea. Mai ales dacă ne gândim ce sunt, la, cele, la cele ce sunt pe cale să se întâmple în altă sală astăzi. Pentru că suntem pe cale să acceptăm ca din motive de lipsă de bani, dacă nimeni nu dă, ne dă mai mult de 1% din PIB pentru următoarele perspective financiare, ne limităm să spunem că va fi suficient și să rămână așa uh, lucrurile încă 10 ani de zile. Vă dați seama ce înseamnă asta? Înseamnă că astăzi noi am acceptat, deci în 2010, ca până în 2023, practic, 2023, să nu facem niciun progres în ce privește finanțarea Europei față de politicile de care acceptăm că Europa are nevoie în următorii 13 ani. Ar fi cel mai ridicol exercițiu la care am participat vreodată, în calitate de om politic sau altceva. Cu toată simpatia pe care am asupra unei necesități sau unei uh, discuții pentru perspectivele financiare, vă rog, haideți să ne ocupăm cu adevărat de ce înseamnă ele. Pentru că văd aici, pe acest plan de lucru, văd în ianuarie, dacă ne, să zicem, ne ocupăm de agricultură, bine, ne ocupăm de coeziune și solidaritate. Bine, foarte bine. Ne ocupăm de cercetare, inovare, de energie, rețele transeuropene, e mai bine. Apoi apărare. afaceri externe, ceva nou. N-am văzut, n-am văzut nimic despre noile instanțe de control financiar. Bă, că nu se va întâmpla mare lucru aici. Apoi, sistemul financiar pe 28 februarie și apoi ne ocupăm de raport. Eu văd, deci, un, doar o jumătate de zi alocată pentru o reuniune pe toate aceste subiecte, apoi încă o jumătate de zi și apoi Vom face și un raport și Comisia nu se va ocupa deloc de aceste provocări uh, politice care ne stau în față. Și va fi hotărât uh, cu continuarea perspectivelor așa cum le cunoaștem acum. Și vă spun asta pentru că acest lucru mă agasează încă de la începutul lucrărilor acestei comisii. Dar în termeni bugetari, pentru că trebuie să vorbim despre acest lucru, trebuie să facem și remarci serioase. Nu știu cât sunt colegii din sală care s-au ocupat până acum de uh, bugetele naționale. Eu am făcut acest lucru și vă spun că o planificare financiară pe 10 ani e noțiunea cea mai ridicolă pe care am auzit-o vreodată. Să planifici pe 5 ani e deja imposibil. Pe 7 ani nu este posibil decât dacă avem un articol ca cel din uh, minunatul nostru tratat care ne fixează un plafon maxim. Dar pentru un buget serios, care ar trebui să constituie o ambiție logică a acestui Parlament și a Comisiei noastre, e la fel de imposibil ca o planificare pe 10 ani. Deci, ca să fim cât de cât serioși, ar trebui măcar o planificare pe 5 ani. Și apoi, la ora actuală, ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne gândim că din 2013, în funcție de modul în care privim lucrurile, înseamnă că încă șase sau șapte ani să fie perspectiva noastră și prima concluzie pe care am trage în mod logic ar fi să spunem până în 2020, cu perspectiva noastră, oare o, dacă vom realiza mari lucruri, pentru viitoarele perspective financiare vor acoperi această perioadă. și apoi numai să eventual vom vedea dacă vom putea realiza obiectivele pe care ne le-am fixat din punct de vedere politic, dar dacă nu vom face acest lucru, <laughs> trebuie să vedem ce vom face, că nu vom reuși să facem nimic decât dacă nu cumva Europa nu va de, cheltui decât 1%. Și atunci ambițiile noastre la ce vor folosi? bătălia bugetară pe 2011 este pe cale să se închidă și în, următor, în următorii doi ani vom fi acoperiți și următoarea perspectivă financiară statele membre vor trebui să ducă bătălia prin care să spună că europenii nu vor cheltui mai mult de 1% din PIB. Eu cred că lucrurile astea nu sunt deloc serioase, așa încât trebuie să spun că entuziasmul meu de a participa la un astfel de exercițiu e relativ limitat. Ja, vielen Dank. Das kann ich natürlich Mulțumesc. Înțeleg ceea ce spuneți. Dar uh, cred că vorbesc în numele tuturor colegilor de la comisie. Perspectiva financiară multianuală nu trebuie pusă sub semnul întrebării în ceea ce înșește bugetul. Cred că există o diferență față de ce se întâmplă în parlamentele naționale la buget. Acolo avem uh, documente aparținând ministrilor de resort. Uh, și dacă aceștia observă că ceea ce a planificat nu mai este, au planificat nu mai este fezabil, atunci pur și simplu fac o altă planificare financiară pe termen mediu. La noi, însă, la nivel european, avem un text de lege. Avem un act normativ ce oferă securitate, evident. În proporție de 80% suntem un, uh, avem un buget subvenționat și astfel permitem prin planificarea multianuală uh, fluxul uh, financiar la nivelul Uniunii Europene către statele membre. De aceea, critica față de perspectiva financiară multianuară pe 5, 7 sau 10 ani mă doare puțin pentru că Iată, a fost inventată pe această perspectivă financiară pentru a avea securitate. Pe termen lung, dacă analizăm uh, situația ca atare, vom uh, vedea că, mulțumit acestor perspective financiare multianuare, a putut fi finanțat uh, ceea ce am dorit să se întâmple la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. Sigur, au existat minusuri pe aici, pe acolo, dar cred că pe ansamblu plus valoarea s-a văzut. James Ellis are cuvântul thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e normal să vedem și opțiunea de șapte ani, pentru că asta am făcut uh, de, cu trei ori, uh, de trei ori până acum, după cum spune excelentul document al lui Salvador. Da, uh, mi-aduc aminte că în curtea de auditor de numărul 1 pentru 2010, când am încercat să obținem o declarație de asigurări, e al 16-lea an, însă când nu reușim acest lucru, erau probleme cu fondurile structurale, vedem, cu tranzacțiile astea nereglementare, neregulamentate. Deci eh, nu putem să obținem o astfel de declarație de asigurare. Și lucrul acesta creează nesiguranță în legătură cu modul în care sunt eh, gestionate fondurile Uniunii Europene. Eu aș dori să spun din proprie experiență, pentru că am fost din, în Comisia pentru Bugete din 1984, în urma de 84-89, o perioadă minunată de 5 ani. N-am avut perspective financiare deloc. Am putut negocia un buget anual, ă, sigur, cu discuții intense, până târziu noapte. Am avut trei lecturi odată, dar ă, cinstit vorbind, în cei 20 de ani care au trecut de atunci, am văzut că a scăzut capacitatea Comisiei de Bugete și a Parlamentului de a putea face sistemul responsabil, răspunzător asta, pentru că avem de ce în ce mai multe programe multianuale care, sigur, uh, iau uh, răspunderea aleșilor și atunci, dacă căutăm mai multă răspundere, cred că cea mai bună versiune ar fi opțiunea numărul 3. Pentru că sunt de acord cu colegii care spun că dacă adoptăm op- opțiunea numărul 4, 5 plus 5, experiența ne spune și din uh, ultima revizuire că, sigur, uh, avem uh, cifre uh, obligatorii, asta spune și tratatul de Lisabona, dar uh, nu există niciun pic de flexibilitate la, într-o perspectivă de 10 ani și dacă ne gândim ce se întâmplă cu birocrația statelor naționale, dacă ne gândim și cu uh, ce se întâmplă și cu responsabilitatea democratică, e foarte ciudat și uh, vedem ce se întâmplă cu Comisia Barroso a avut influență asupra primei perspective financiare, dar nicio influență uh, asupra celei de-a doua. Nu are nicio influență asupra sistemului de finanțare, Barroso, pentru că asta deja se hotărăște în perspectivele financiare și, după cum au spus uh, colegii, e nevoie în principiu de a adopta și de a ne asigura că această perspectivă financiară declanșează un sistem permanent în care avem alegeri la, pentru Parlamentul European, avem campanii unde probabil partidele politice își prezintă proprii candidați cu programe Salvador a avut nevoie probabil mai mult de un an de a negocia perspectivele financiare, știe foarte bine, e relativ simplu, comisarii au o idee destul de bună despre programe, sunt documente care deja există și mie mi se pare că orice lucru care ne uh, permite de a avea alegeri, programe, decizii care sunt luate și apoi uh, implementate, în comparație cu proiectele care sunt în curs de desfășurare, cred eu, că vor, va spori uh, răspunderea sistemului. De asemenea, trebuie să sporească și flexibilitatea sistemului, pentru că dacă avem un sistem pe 5 ani, ne vom asigura chiar dacă va avea o revizuire, cum a spus o marcarea, deși nu va fi una semnificativă, dar oricum se va uh, examina ce se întâmplă cu mecanismul de implementare a politicilor. S-ar putea, până la urmă, n-am avut o situație ideală la bugete, programele de cercetare și dezvoltare nu funcționează așa cum am vrut noi, își au propriile calendare și poate că pentru coeziune trebuie, pentru coeziune trebuie un termen mai lung decât 5 ani, pentru programele de coeziune avem 10 ani, deci 5 plus 5, să avem și un program real de revizuire pentru fondurile de coeziune, ca să vedem dacă avem un cadru corect, corespunzător nu doar pentru programele de coeziune, ci pentru toți, să avem un cadru general, democratic. Noi am fost întotdeauna în favoarea unui termen pe 5 ani, în principiu, după cum spuneam, și pentru fondurile de coeziune uh, un plan pe termen mai lung. Doamnă președinte, mie mi se pare că ar trebui să avem o dezbatere și o rezoluție în plenară pe acest subiect, înainte, al lunii iunie de anul viitor. Asta e propunerea mea, pentru că dacă nu, Asta va fi o problemă de care ne vom izbi în mod permanent. Comisia a decis deja programul 5 plus 5 și ar fi foarte ciudat ca noi să votăm uh, în iunie și două săptămâni mai târziu să, noi să sugerăm ceva și comisia să vină cu ceva cu totul diferit. E foarte important pentru planificarea politicilor. Poate în februarie, martie am putea avea timp să facem acest lucru să avem un de, o dezbatere în plenară, să vedem ce am vrea noi uh, în planul acesta pentru perspectivele financiare. Dar trebuie mai multă disciplină bugetară și flexibilitate în sistem. Asta este uh, esențial. Ja, vielen Dank, James. Jetzt, uh... Mul- mulțumesc, James. Domnul Marinescu are cuvântul. <clears throat> mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, uh, Aș vrea să-i mulțumesc lui Salvador pentru acest document și pentru maniera în care a abordat toată această discuție, pentru că prezentarea de documente pe diverse uh, subiecte, după părerea mea, uh, este un lucru foarte bun. Face să, să se discute în această comisie și să se încerce să se obțină rezultate Uh, răspunsuri la diverse întrebări care sunt convins că preocupă pe, pe toți membrii Parlamentului, indiferent de grupul politic din care uh, fac uh, parte. Durata perspectivelor financiare cred că este extrem de importantă, pentru că de ea depinde chiar și programarea bugetelor naționale și a bugetelor regionale. Acum că cineva spune că bugetul național uh, are patru ani și că e dificil pentru a, un buget mai lung decât atâta, eu cred că nu este chiar așa, pentru că, în general, un buget național se construiește pe patru ani pentru că, teoretic, atâta, atâta trăiește un, uh, un guvern. Eu cred că, la nivel european, este, este o altă uh, situație. O durată mai mică înseamnă posibilitatea adaptării bugetului la continuele schimbări a situației economice. O durată mai mare uh, permite o uh, programare mai bună a diverselor uh, programe. Deci uh, cred că amândouă Uh, aceste uh, propuneri uh, sunt, au avantaje și dezavantaje și cred că ar trebui găsit o soluție la mijloc. Dacă perioada scurtă este de cinci ani, atunci ar putea coincide cu mandatul Parlamentului și al Comisiei. Aici apare însă o mare problemă, durata negocierilor. Normal ar fi ca după alegerile europene, când când Parlamentul se schimbă, când Comisia se schimbă, atunci am putea să spunem că ar trebui să-și aplice ideile noi și ar trebui să-și decidă bugetul. Dacă ar face acest lucru în șase luni, ar fi foarte bine. Numai că în șase luni de-abia se decide uh, Comisia uh, uh, Europeană. Șapte ani, pe de altă parte, s-a dovedit o perioadă bună, cu rezultate bune, Cred eu că o perioadă de 5 ani plus 5 ani în această, în această situație uh, ar fi cea mai bună. De ce? Pentru că ar, uh, cum spuneam, ar fi o, un mix între cele două uh, propuneri. Este o perioadă lungă, deci poți să, să prevezi programe pe o perioadă, programe pentru, pentru viitor. În același timp, ai posibilitatea să faci o rectificare de buget. Eu cred că nu trebuie să comparăm cu ceea ce s-a întâmplat acum. Acum a fost, atunci va fi clar interesul Comisiei să propună o rectificare pentru că este o comisie nouă și vrea să-și pună în aplicare programele. Deci cred eu că Uh, o perioadă de 5 plus 5 ar fi, după uh, părerea mea, cea mai bună soluție în acest moment. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumim pentru intervenție. Cred că totdeauna este interesant pentru noi toți să ne imaginăm uh, modul în care reacționăm flexibil, desigur, la nivel bugetar european, în față de ce se întâmplă în economie. Dar uh, iată că am rezerve pentru că de la nivelul statelor membre, dacă, sigur, este foarte ușor să spunem dacă în statele membre uh, este situația dificilă, atunci statele membre pot să spună, atunci gata, oprim finanțarea către Uniunea Europeană. Însă noi, cei de la Uniunea Europeană, dacă prin bugetul european putem să avem plus valoare, evident că în uh, momente de criză economică trebuie să plusăm la buget. De aceea, cred că ar fi foarte bine ca bugetul să fie fixat, indiferent de condițiile economice, pe o perioadă mai îndelungată. Brita Reimers are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru diferitele opțiuni prezentate în uh, documentul său. Uh, este important să punem în echilibru chestiunea ce țin de mandat și perspectivă financiară. Însă am auzit că mai există un nivel, nivelul implementării în statele membre sau la nivel regional. Să nu uităm care este situația acolo. După fiecare perspectivă financiară și după fiecare decizie bugetară, avem un termen de implementare la nivelurile de jos europene a trebuit să ținem în calcul, să, să luăm în calcul și acest lucru și dacă am dat curs opțiunii 3, care în opinia mea este cea mai bună, ar fi bine să discutăm despre două variante de implementare. Să luăm la implementare 5 ani sau să oferim uh, opțiunea uh, pentru anumite domenii de 10 ani, acolo unde este desigur necesar pentru a asigura stabilitate. Avem atât nevoie de flexibilitate bugetară, de transparență în ceea ce privește uh, legislatura și abordarea acesteia și avem nevoie să intervenim uh, pentru micile regiuni, pentru ceea ce se întâmplă la nivel local, astfel încât să existe securitatea planificării. Și poate că în acest sens, ca și conținut, o planificare pe 10 ani a programelor ar face sens pentru a avea securitate de planificare. Am putea avea o opțiune care să stipuleze 5 ani și cu flexibilitatea de a avea pentru anumite sectoare 10 ani. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Intervenția mea va fi foarte succintă, spune domnul Danta, deoarece colega tocmai a spus ce vreau să spun și eu. Aș vrea totuși să aduc câteva completări în legătură cu calendarul. Eu cred că foarte mulți concetățeni cred că Uniunea Europeană nu are suficientă legitimitate democratică. Cum să sporim această legitimitate? Ca și Comisia avem un mandat pe 5 ani. Deci mă întreb, Comisia și Parlamentul pot sau nu să stabilească o politică asupra căreia nu au niciun cuvânt de spus? Nu e cumva ilegitim așa ceva? Deci cum se face că perioada bugetară uh, începe la 2-3 luni după um, începerea mandatului Comisiei sau Parlamentului? Gândiți-vă că avem campanii electorale în țările membre, unde avem programe din ce în ce mai europene, din perspectiva Partidului European. Deci noi trebuie să ne poziționăm, aceste programe sunt validate de cetățeni, după care noi ne începem treaba. Și avem nevoie de o perioadă suficientă pentru a discuta despre buget. Deci nu mi se pare în regulă ca următorul buget să înceapă în 2014, ar trebui să înceapă cel puțin în 2016 pentru a putea asigura această legitimitate democratică. De asemenea, suferim de această lipsă de legitimitate și din cauza că parțial eh, mulți oameni nu reușesc să înțeleagă politicile noastre. Deci, odată la șapte ani, uh, punem sub semnul întrebării bugetul și diferitele acțiuni întreprinse. Și astfel nu îi permitem opiniei publice să urmărească ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Avem o programare uh, stabilită în 2007. Majoritatea țărilor au avut nevoie de 2008 și 2009 pentru a aplica aceste noi politici. Acum suntem în 2010, la sfârșitul lui 2010 și vorbim deja despre reforma următoarelor perspective. Deci nu știu ce se întâmplă în circunscripțiile dumneavoastră, însă când eu mă întorc în weekend la mine acasă, în circumscripția mea, uh, mi se spune cum, deja reformați ceva? Când oamenii nici măcar nu înțeleg de ce am luat în trecut anumite decizii. Deci perioada e mult prea scurtă și o perioadă prea scurtă ar fi dăunătoare legitimității noastre față de cetățeni. Bineînțeles, dacă am face o distinție între perioada bugetară și programarea instrumentelor, atunci ar fi altceva. Deci, la instrumente ar trebui să avem o perioadă mai lungă, acum să, revizuim, să avem o revizuire mai regulată a bugetului, ținând cont de realitatea economică. Dar ce suntem în 2010 și situația s-a schimbat uh, radical față de perioada când am discutat bugetul. De aceea, opțiunea 5 plus 5 mi se pare acceptabilă, deoarece ne-ar permite să avem o ajustare bugetară cincinală și să avem și niște instrumente de programare pe o perioadă de 10 ani. Jetzt uh, Mr. Ugias. Domnul Ugia să are cuvântul. Mi sembra că după la discuție... Mulțumesc. Mi se pare că după discuția aceasta generală pe care am purtat-o până astăzi, raportorul, iată, ne duce la fața locului, la lucruri practice și punctuale față de atâtea și atâtea teme care au fost dezbătute. Eu cred că trebuie, inclusiv în lumina uh, discuției noastre de astăzi, trebuie să spuneam să fim realiști și să vedem ce poziții s-au uh, format între diversele grupuri. În al doilea rând, trebuie să vedem care sunt limitele care ne sunt fixate de către tratat, care apar foarte clar, și apoi să vedem și care sunt pozițiile statelor membre și a, poziția Consiliului, care încep să apară. Eu cred că trebuie să luăm act de un concept care a apărut foarte clar, și anume, nu se poate accepta o separare, o ruptură între principiul programării și principiul responsabilității politice a celor care fac această programare. Și, după cum a fost și poziția ALDE, exprimată de colegii mei mai înainte, inițial de Alvaro, Uh, înseamnă că unica poziție acceptabilă este un cincinat, deci un program de 5 ani. Trebuie să luăm act de această limită, dar în același timp nu putem să uităm că există niște previziuni mai ample care nu pot fi încadrate în 5 ani. Noi de la ALDE da, respectăm acest termen de 5 ani, dar credem că trebuie efectuat un studiu ca să vedem în detaliu dacă unele teme, după cum spunea doamna Remers, nu pot cumva să fie dislocate și să, pentru ele să fie prevăzute o durată de 10 ani. Eu pot să-mi închipui un, un asemenea uh, uh, concept cum spune și raportorul, de să fie trei, patru axe principale uh, care să fie, uh, să se bucure de consensul general. Uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, marile axe de transport transfrontalier care nu se termină într-un mandat, care în mod necesar sunt răspunderea unei întregi generații politice și unei întregi generații de populații și a întregi teritorii. Să ne închipuim că acele axe uh, pot prevedea o programare de 10 ani, cu un principiu obligatoriu. Eventuale deplasări, modificări financiare să intervină exclusiv pe aceste axe, ca să evităm manevre de cabotaj, ca să spun așa, de mic cabotaj. Deci, mi-ar face plăcere ca în răspunsul uh, din încheiere raportorul nostru să ne ofere opinia sa, poate personală, că în acest moment nu poate face altfel, uh, asupra unei perspective de acest tip. Mulțumesc. Ja, vielen Dank jetzt King. Mulțumesc. Kinga Gans are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. Noi acum facem planuri pentru viitor, însă pentru asta ar trebui să facem față și realității mai apropiate. Deci încă nu avem un acord bugetar pentru 2011, sperăm să-l obținem cât mai curând, însă e greu uh, să negociezi uh, cu Consiliul pe teme bugetare. Noi susținem că e nevoie de o dimensiune europeană mai sporită. Consiliul spune că da, într-adevăr, însă pentru asta ar trebui să avem resurse proprii. Punct. Ceea ce nu ușurează deloc negocierile, din potrivă. Deci dacă vrei să faci planuri pe termen lung într-o perioadă de criză, e clar că poți risca foarte mult. E foarte greu. Să nu uităm de asemenea că e foarte greu să se respecte criteriile existente într-o astfel de perioadă. Deci, la nivel instituțional, lucrurile nu s-au stabilizat. Noi sperăm ca peste câțiva ani situația să se îmbunătățească și să ajungem mult mai ușor la un acord însă suntem încă departe de așa ceva. Ar trebui să ne gândim uh, nu doar la faptul că avem nevoie de mai mult timp pentru a lua astfel de decizii majore, ci ar trebui să ne gândim și la altceva și anume legitimitatea democratică. Ar trebui să încercăm să avem rezerve bugetare la fiecare linie bugetară pentru a-i permite Parlamentului acum și pe viitor să ia decizii fără să pună în pericol uh, stabilitatea și uh, soliditatea bugetară. Gândiți-vă că avem politica de coeziune, fondurile structurale și e clar că de asemenea Uh, vom uh, face legătura și cu felul de resurse pe care le vom avea. Dacă vom avea fonduri mai limitate, e clar că vom întâmpina greutăți mai mari. Deci haideți să nu ne gândim neapărat acum la o perioadă de 5, 7 sau 10 ani, ci să ne gândim la o altă modalitate de uh, defalcare a acestor sume. Problema a fost că nu am avut resursele bugetare pentru unele din noile politici. Eu nu văd uh, care există o diferență prea mare între procedura bugetară europeană și cele naționale. E clar, nu poți adopta modificări uh, în fiecare an. Însă există anumite elemente pe care le-am putea revizui de la an la an. Deci dacă am avea o perioadă de șapte ani, de exemplu, am putea uh, revizui cantitatea de rezerve, de exemplu, uh, de la la an sau odată la câțiva ani. Și asta pentru a ne axa și mai mult pe stabilitate și pe răspundere. Mulțumesc! Danke. Uh, Mulțumim! A fost interesant să o ascult pe Kinga vorbind despre stabilizarea relațiilor uh, interinstituționale și vedem că după tratatul de la Lisabona acest uh, lucru nu s-a realizat. Oare nu... Vreau, vreau să știu exact uh, care va fi evoluția acestor uh, lucruri, dar rămâne să vedem pe mai departe. Catarina, ai cuvântul. Sau unui alt aspect, pentru că nu vreau să reiau toată argumentația de până acum. Dacă vorbim de flexibilitate, de uh, stabilitate, <clears throat> cred că ar trebui să vorbim și de eficiența cu care sunt folosiți uh, banii europeni. Uh, în fiecare an vorbim de descărcarea bugetară a comisiilor, a agențiilor și până acum observăm că se fac progrese, dar foarte încet, cu, multe, cu multă rezistență din partea statelor membre. Dacă vrem să gândim politici mult mai ambițioase pe viitor, dacă vrem să dezvoltăm instrumente mult mai eficiente, eu zic că avem nevoie de timp și fiecare nouă politică vine în spate cu un nou instrument de uh, gestiune, de implementare și de control a utilizării fondurilor uh, europene. De aceea eu cred că în 5 ani de zile un astfel de instrument nu poate să ajungă la maturitate în toate statele membre. Avem specificități diferite în fiecare stat membru, avem probleme diferite în fiecare stat membru și vedem că întâmpinăm probleme nu numai în statele uh, care au aderat de curând la Uniunea Europeană, ci și în statele mai vechi, pe coezi... <clears throat> de exemplu pe coeziune, uh, problemele sunt uh, foarte mari în multe state membre ale Uniunii Europene. De aceea eu zic că, pe de o parte, trebuie să fim ambițioși pentru ca Uniunea Europeană să privească în viitor, nu înspre trecut. Sunt multe provocări noi cu care ne confruntăm de aceea avem nevoie de o perioadă mai lungă de timp din punctul meu de vedere și poate un uh, termen de 5 plus 5 cu un mid-term review uh, foarte serios, foarte puternic și foarte, uh, uh, cum să spun, robust, ar însemna o soluție mult mai bună pentru viitor. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumim pentru intervenție nu mai există solicitări de luarea cuvântului, aș dori să îl rog pe domnul raportor să uh, facă un rezumat al discuțiilor. Personal, mă interesează două aspecte. Cum uh, preia domnul raportor uh, ideile uh, colegilor noștri pentru că, sigur, există idei care nu pot fi încadrate în uh, perspectiva financiară multianuală. Cum putem să le extragem pe acestea uh, pentru a prevedea, de exemplu, un termen mai uh, un termen prelungit în ceea ce privește, de exemplu, politica de coeziune, infrastructura, nu știu, cercetarea, inovarea, cum pot fi și ele încadrate aici. În al doilea rând, mă interesează separarea instrumentelor de perspectiva financiară multianuală. Și apoi, o chestiune referitoare la activitatea noastră este cea redată de James, care a spus că în martie am putea avea o discuție intermediară. Astfel, am putea spune Comisiei la plenară încă o dată care este opinia noastră, în special în ceea ce privește durata cadrului financiar multianual. Domnule raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum se cuvine, țin să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile dumnealor foarte variate, deoarece practic nimeni nu a exprimat aceeași părere ca antevorbitorul sau postvorbitorul său. De aceea a fost un schimb de opinii foarte rodnic, care cu siguranță uh, îmi va face sarcina mai grea, însă în același timp uh, voi reuși să oglindesc și mai bine diversitatea opiniilor uh, membrilor Comisiei uh, SURE în ceea ce privește următoarele perspective financiare. Voi începe prin a mă uh, referi la ceea ce tocmai ați spus și anume posibilitatea de a stabili niște perioade de programare mai uh, lungi sau mai scurte. Da, eu sunt de acord, sunt de acord cu, sunt deschis față de orice posibilitate, însă am impresia că ar trebui să vedem toate acestea în contextul politicilor verticale pe care le vom analiza posterior. Mă refer aici la politica de coeziune și la PAC mai ales. În aceste privințe, perioadele de programare vor trebui să fie mai îndelungate. Și așa cum spunea colegul uh, Ugeas, aceeași abordare trebuie să avem și în ceea ce privește politica de cercetare. Să nu uităm de asemenea când strategia 2020 se vorbește despre toate acestea și de aceea trebuie să avem o structură uh, financiară care să se potrivească cu strategia 2020 și asta au spus și colegii. Deci ideea raportorului este să avem o perioadă de 5 ani. Însă, raportorul spune asta deoarece de ani de zile am lucrat la Comisia de Bugete. Și ca și alți colegi uh, care de ani de zile au lucrat la Comisia de Bugete, știm din experiența noastră cât de greu e să găsești flexibilitate pentru bugetele anuale atunci când ai un uh, cadru uh, de perspective financiare rigid. Și acest cadru de șapte ani s-a dovedit a fi foarte rigid, ne oferă puțină, foarte puțină flexibilitate. Iar noi de la Comisia de Buget, am, atunci când a trebuit să facem față unor situații noi, am văzut că eram cu mâinile legate, nu puteam face nimic, deoarece nu aveam nicio marjă di- disponibilă, nu aveam un nivel de flexibilitate adecvat. De asemenea, insist asupra unui lucru. Toată flexibilitatea pe care am avut-o se datorează unei execuții reduse la categoria 2 în cadrul PAC. Am colegi care apără politica agricolă comună și nu cred că își doresc așa ceva, cum nu-și doresc nici colegii de la bugete. Și de aceea mă gândesc că ar fi bine de ce am dau seama că o persoană care lucrează la bugete dorește o perioadă de programare cât mai scurtă, în timp ce alți colegi, cum ar fi doamna Crele sau alți colegi care sunt la alte comisii de dezvoltare regională sau agricolă, înțeleg de ce ei vor o perioadă de programare mai uh, lungă. Acum, opțiunea 5 plus 5 e foarte periculoasă, așa cum spunea colegul Porta sau colegul Ashworth. Deci 5 plus 5 nu înseamnă 5 de două ori. Așa e. Aveți dreptate. Această opțiune 5 plus 5 practic înlătură orice posibilitate de a găsi flexibilitate la nivel bugetar, deoarece s-ar stabili plafoanele la fiecare categorie și ar fi foarte greu să schimbe asta. Uh, în lipsa unei propuneri inovatoare din partea Comisiei. Deci dacă nu am avea o astfel de propuneri inovatoare, ar fi imposibil să uh, avem flexibilitate. Și deci aceste plafoane stabilite de statele membre, de Consiliu, ar rămâne imobile pe o perioadă de 10 ani. Bineînțeles, uh, acest lucru nu ar fi valabil decât, uh, bineînțeles cu excepția cazului în care clauza de revizuire ar fi într-adevăr uh, obligatorie și s-ar uh, pune în practică. Așadar, ajung să spun că, într-adevăr, perioada de șapte ani reprezintă o opțiune pe care o putem include în acest document. E drept, și în această perioadă de programare și în cea anterioară ne-am plâns din cauza rigidității pe care, are, pe care o are un cadru de șapte ani. Însă dacă nu avem un acord cu Consiliul, cred că va trebui să ne îndreptăm mai degrabă către o clauză de 5 ani. Asta este opinia raportului, însă, bineînțeles, trebuie să nuanțăm toate acestea, cum am vorbit de politica de coeziune, cea agrară atât politica agricolă comună cât uh, și cea de coeziune. Deci în cazul acestora, dacă s-ar reduce perioadele de programare, ar trebui să reformăm în profunzime politica de coeziune. Acele faimoase contracte de execuție din partea Comisiei și statelor membre ar trebui să avem și o simplificare la nivel administrativ și de aceea v-am inclus în documentul de lucru această chestiune a îmbunătățirii gestiunii fondurilor structurale. În cazul politicii agricole comune, și aici e clar că pentru planificare e mai bine să avem o perioadă de programare mai îndelungată. Însă sunt sigur că prin reforma, reforma lansată de comisarul Cioloș vom găsi o soluție pentru niște perspective mai scurte. Acum, în ceea ce privește soluția de a prelungi perspectivele financiare cu 2 ani, după care să trecem la o perioadă de 5 ani. Eu cred că noi nu ar trebui să prezentăm asta ca o opțiune de lucru, ci ca o opțiune de urgență în cazul în care nu se va ajunge la un acord. Eu uh, mi-aduc aminte ce s-a întâmplat uh, cu perspectivele anterioare, care nu au fost negociate într-o perioadă de criză, ci într-o perioadă de creștere economică. Deci mă refer la anii 2005-2006, când nu eram în criza actuală. Și a fost nevoie atunci de grei Uniunii Europene, de Tony Blair, de Juncker, uh, primul ministru austriac, deci a fost nevoie de practic niște personalități importante pentru a încheia acele negocieri. Și de aceea sunt convins că în momentul de față Consiliul nici acum și nici în 2011 nu va putea să se implice în profunzime în ceea ce privește bugetul și perspectivele financiare. Deci eu nu cred că în 2013 vom reuși să avem un acord financiar uh, între 27 de state membre. Deci eu nu prezint această opțiune 3 ca opțiune imediată, ci o prezint ca o modalitate prin care să începem să funcționăm pentru perioadă de 5 ani. Deci nu prezint asta pentru că negocierile au eșuat, ci pentru că e cea mai bună Uh, modalitate de a introduce treptat o perioadă de 5 ani. Însă sunt de acord cu colegii, nu putem vorbi despre o perioadă de 5 ani dacă nu luăm în calcul uh, nevoile pe care le avem pe termen lung pentru politicile europene. Agricultură, cercetare, politica de coeziune. Doamnă președinte, mulți dintre colegii um, care au intervenit au răspuns practic la uh, îndoielile și întrebările noastre. Eu acum am o bază de la care voi începe să redactez raportul. În ceea ce vrește calendarul acum și posibilitatea de a întocmi un document pe care să-l prezentăm comisiei în februarie sau martie. Uh, în fine, eu cred că, în primul rând, trebuie să discutăm și va fi suficient să avem o dezbatere, însă trebuie să ne dăm seama că acest document va trebui să treacă prin uh, plenară în, în iunie. E clar că va avea și un schimb de opinii cu Comisia și dacă uh, cei de la Comisie vor veni cu opțiunea 5 plus 5, atunci noi va trebui să reacționăm cu o propunere clară care uh, nu necesită un document înscris, ci o dezbatere și implicarea Comisiei șur. Deci noi vom uh, avansa niște documente de lucru și asta va avea o influență asupra Comisiei. Doamna președinte, raportorul uh, mențin uh, legătura permanentă cu Comisia Europeană pentru a încerca să venim la timp cu toate aceste propuneri. Deci atât, doamnă președinte. Pro, prefer să nu intru acum în detalii în legătură cu contribuțiile colegilor. Le voi lua pe toate în considerare. Și îmi dau seama, dragi colegi, că reacțiile dumneavoastră sunt foarte variate la propunerile pe care le-am făcut și îmi dau seama că Vedeți cu toții că fără o mai mare flexibilitate la nivel uh, bugetar nu vom reuși să facem față provocărilor politice de care vorbea colegul Engels. Colegul nu mai e aici, însă vreau să reacționez la critica pe care a făcut-o el. Noi am stabilit un cadru de lucru prin care vrem să ajungem la un consens. Uh, și pentru a ajunge la un consens politic, în primul rând, e nevoie de o bază tehnică suficient de uh, discutată și de uh, împământenită între noi toți. Deci de aceea e important să discutăm între noi înainte de a trece la politicile reale, unde avem cele mai mari provocări. Deci avem nevoie de această bază comună și de aceea am avut uh, am hotărât ca primele șase luni din mandatul Comisiei Sure uh, să fie folosite pentru această dezbatere tehnică. Deci ulterior vom intra în detaliile mai controversate uh, privind uh, reformele politicilor comunitare pentru a face față următoarelor perspective financiare. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank! Mulțumim! Acestea fiind spuse, așteptăm documentele de lucru pe care ni le va oferi domnul raportor. Mă gândesc că acestea vor exista deja săptămâna viitoare. Mai uh, sunt intervenții? Văd că nu. Iată, am, am mai avea timp. Așa că dacă la punctul 4, chestiuni diverse, nu există intervenții, atunci am ajuns la finalul uh, reuniunilor de anul acesta ale Comisiei SURE. Sunt convinsă că o să ne mai întâlnim săptămâna aceasta și și cealaltă, dar dat fiind că în această formulă ne întâlnim pentru ultima dată, Vă doresc uh, Crăciun fericit uh, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, un an nou fericit și să ne revedem cu toții sănătoși în ianuarie. Pe 13 ianuarie avem uh, prima sesiune șur. O seară plăcută tuturor, la revedere!